Der Präsident. Domnul președinte. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Se reia ședința și încă o dată bună dimineața, bună ziua de fapt. Aș dori să vă transmit acum rezultatul celei de-a doua runde de votare. O să le vedeți și pe ecran și vor fi și printate și le veți putea găsi și pe, parla- pe pagina Parlamentului European. Nu va trebui să citesc toate rezultatele, le vedeți aici. În primul rând, amendamentele la rezoluțiile cu privire la protestele împotriva rasismului în urma morții lui George Floyd – considerând K, cele patru părți au fost adoptate, amendamentul 42 adoptat, amendamentul 3 adoptat, amendamentul 16 respins, amendamentul 4 uh, și 43 adoptat, amendamentul 58 respins, considerentul T, partea 1, în două părți a fost, așadar ambele părți adoptate, apoi după considerentul T, punctul 9 respins, amendamentul 59 adoptat și considerentul U este astfel caduc. Era supus la vot în două părți. Amendamentul 60 respins, 17 respins, 34 respins, 5 respins, 18 respins, și 19 de asemenea respins. Apoi, uh, în ceea ce privește situația Chinei și uh, Hong Kongului și păstrarea autonomiei, aliniatul 1, text original adoptat, amendamentul 8 respins, amendamentul 9 respins, 10 respins, 11 respins, 12 respins, aliniatul 6, text original toate cele trei părți adoptate, amendamentul 6 respins, amendamentul 13 respins. Aliniatul 13, 12 uh, text original se adoptă, 13 text original se adoptă, 15 text original se adoptă, 22 text original în ambele părți se adoptă. Apoi, amendamentul 1 respins, amendamentul 2 respins, amendamentul 3 respins, amendamentul 4 respins, 5 respins și 7 respins. Trecem la parteneriatul estic. Având în vedere uh, summitul din 19 iunie, 1 până la 9 s-au votat în bloc, amendamentele și-au fost respinse toate, aliniatul 1, punctul W, text original a fost adoptat. Apoi, situația în spațiul Schengen după izbucnirea COVID-19, am avut un vot în bloc pe amendamentele 1 până la 3, 5 până la 6, 10, 11, acestea au fost respinse. Apoi, amendamentul 7 respins, text original la aliniatul 7 în ambele părți adoptat, amendamentul 8 respins, amendamentul 9 respins. Text original aliniatul 13, ambele părți adoptate, text original aliniatul 15, ambele părți adoptate, aliniatul 16 text uh, original adoptat, aliniatul 17 text original adoptat, considerentul B text original în ambele părți adoptat. Considerentul uh, E text original adoptat, am, iar amendamentul 4 a fost respins. Amendamentele, nu de fapt, acum, spune președintele, trecem la la textul cu privire la muncitorii sezonieri. Avem uh, aliniatele, aliniatul 1, amendamentele 3, 6 și 10 care au fost respinse, amendamentul 14 respins, amendamentul 12 adoptat, amendamentul 15 respins, amendamentul 16 respins, Alineatul 4, text original adoptat și amendamentele 4 și 7 respinse. Alineatul 14, text original adoptat. Alineatul 15-13 uh, adoptat, amendamentul 8 se adoptă, astfel este caduc textul original de la alineatul 19. Alineatul 20, text original se adoptă. Alineatul 23, amendamentul 1, prima parte adoptată, partea a doua respinsă. Amendamentul 11 se adoptă, apoi amendamente identice 2, 5, 9 au fost adoptate. Considerentul O, text original, a fost adoptat. Considerentul P, text original, adoptat de asemenea. Acestea au fost rezultatele celei de-a doua runde de votare, iar acum trecem la a treia rundă de votare, care se deschide de acum până la ora 19. Aceeași procedură de votare se aplică așa cum a fost ea aplicată și la cele primele, primele două runde de votare. Puteți vota până la ora 19, ora Bruxelles, iar rezultatele vor fi transmise de la plenara din Bruxelles la ora 21.30, ora Bruxelles. Se suspendă ședința.